Bine, grație. Mulțumim. Firește, interpreții se bucură de sprijinul nostru. Sperăm ca problema să se rezolve cât se poate de repede, într-un mod satisfăcător. Fiind spuse toate acestea, începem acum schimbul nostru de opinii referitor la rezultatul referitor la activitatea societăților private în uh, domeniul drepturilor omului și um, căile de remediu pentru care sunt disponibile victimelor. După cum știți, în ultimii ani, activitatea tot mai extinsă multinaționalelor a încins dezbaterea referitoare la încălcările drepturilor omului de care se fac vinovate întreprinderile. Peste tot pe glob, întreprinderile creează locuri de muncă, însă în același timp multe dintre ele sunt implicate în încălcări ale drepturilor omului, condiții dure de muncă, exploatarea migranților și așa mai departe. Grație campaniilor organizațiilor societăților, societății civile care se luptă pentru recunoașterea domeniului drepturilor omului de către societățile comerciale, anumite organizații internaționale au recunoscut în mod public necesitatea de a respecta aceste drepturi. Cu toate acestea, abordarea, strategia propusă de întreprindere ar trebui să fie însoțită de schimbări concrete în practică. Pe toate continentele, victimele acestor încălcări ale drepturilor omului sau victimele daunelor de mediu legate în mod direct de activitatea economică a multinaționalelor se lovesc de obstacole semnificative atunci când cer să li se facă dreptate. Acest refuz de a face dreptate are mai multe motive, corupție, lipsa unor uh, sisteme judiciare adecvate și absența independenței magistraților, obstacole juridice complexe datorate însă structurii multinaționalelor sau lipsa disponibilității din partea statelor care găzduiesc aceste multinaționale când vine vorba de a aplica legislația acestora din urmă. Prevederile internaționale referitoare la drepturile omului afirmă că statele trebuie să remedieze încălcările acestora chiar atunci când întreprinderile desfășoară activitate la nivel multinațional. În 2011, Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a adoptat o serie de principii orientative cu caracter voluntar referitor la drepturile omului, în care se afirmă foarte clar că sectorul privat are obligația de a respecta și proteja drepturile omului și de a remedia încălcările acestor drepturi, indiferent dacă guvernele pot sau doresc să le apere. În 2014, în luna iunie, s-a adoptat o rezoluție care creează un grup de lucru interguvernamental deschis, care are răspundere de a elabora un instrument internațional cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic pentru societățile multinaționale și pentru alte societăți comerciale, când vine vorba de drepturile omului. Pentru a discuta mai în amănunt despre acest subiect, am plăcerea de a ura bun verit invitațiilor noștri. Isabel Durand, secretarul general adjunct al conferinței ONU privind comerțul și dezvoltarea, ne va transmite un mesaj video în schimb, în stânga mea se află doamna Clara Scrivancova, consultant pentru societatea Anti-Slavery International, Jonas Grimheden, um, Senior Policy Manager de la societatea Freedoms and Justice Department din cadrul uh, Agenției Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale. Aș începe difuzând, uh, difuzând mesajul video pe care l-am primit. Alors bonjour à tous. Bună dimineața tuturor, bună dimineața dragi colegi, foști colegi, dragi parlamentari, membri ai Comisiei Drepturile Omului. Mulțumesc pentru invitația lansată. Din păcate nu pot fi prezentă în persoană astăzi pentru a participa la aceste discuții pe tema mediul de afaceri și drepturile omului. Permiteți-mi să încep cu o remarcă preliminară. În ceea ce privește drepturile omului și uh, sectorul de afaceri, bineînțeles, actorii sectorului privat sunt cei din linia întâi și, în consecință, trebuie să lucrăm fie pe ecosistemul acestor întreprinderi din sectorul privat, fie pe marginea regulilor legate de afaceri, de producție, de comerț, de export și, deci, de respectarea drepturilor omului. Uh, vreau astăzi împreună cu dumneavoastră să vedem cum se poate merge mai departe, cum putem avea o abordare mai strategică pentru ca drepturile omului și legătura cu mediul de afaceri uh, să fie incluse pe agenda politică internațională. Dumneavoastră sunteți parlamentari, noi suntem o agenție a Națiunilor Unite în serviciul statelor membre și cu un mandat acordat de acestea. Dar putem avea strategii comune. Noi avem trei strategii sub uh, auspiciile Națiunilor Unite. Prima, un grup de lucru, business și drepturile omului. Uh, am fost mandatați de Consiliul Drepturile Omului care are ca obiectiv promovarea și punerea în aplicare a liniilor directoare pe acest subiect adoptate de Consiliu în iunie 2011. E vorba de pregătirea unui raport uh, pentru adunarea generală a Națiunilor Unite. Va fi foarte interesant să fiți prezenți și să urmăriți uh, evoluția acestor lucrări altă inițiativă este pregătirea celui de-al șaptelea forum anual um, Business și Drepturile Omului, care se va desfășura între 26 și 28 noiembrie anul curent la Geneva. Mi se pare extrem de important uh, ca dumneavoastră, um, în calitate de comisie uh, parlamentară, să urmăriți lucrările acestei adunări generale și al forumului. Cea de-a doua inițiativă pe care o cunoașteți, pentru că am discutat despre ea cu câteva luni în urmă la Geneva, este grupul de muncă interguvernamental uh, pe marginea companiilor multinaționale și respectarea drepturilor omului. Ce se dorește a face? Ei bine, construirea unui instrument juridic internațional obligatoriu care să oblige companiile transnaționale să, respecteze, să respecte drepturile omului. Evident, nu va fi ușor. Cea de-a doua întrunire va avea loc în a avut loc în octombrie 2017 la Geneva Există toate elementele pentru un proiect de text, însă, pe de altă parte, trebuie să existe o adevărată voință din partea guvernelor țărilor dezvoltate să meargă pe această cale, lucru care nu este nici ușor și nu este nicio bătălie deja câștigată. Este o muncă îndelungată, dialogul trebuie să continue pentru ca această idee să poată continua și să fie însoțită de un instrument obligatoriu care evident va putea fi adaptat. Cea de-a treia inițiativă la Consiliul Drepturilor Omului este grupul de muncă Drept la Dezvoltare. Există un consens general în acest grup de lucru în privința faptului că există o obligație morală în ceea ce privește respectarea drepturilor omului, dar evident um, există puncte de vedere de diferite în ceea ce privește modalitățile și manierele de a crea și de a impune un astfel de drept la dezvoltare. De altfel, din septembrie 2016 avem și un raportor special pe dreptul la dezvoltare în persoana domnului Saad Al-Faraji. În fine, vă semnalez totuși, chiar dacă știți, um, că îl cunoașteți în persoană pentru că vine în mod regulat la Parlamentul European, uh, raportul lui Olivier de Schutter, un raport pe dreptul la dezvoltare care ar crea obligații internaționale și în special v-aș atrage atenția asupra capitolului 5. Acest raport a fost publicat în aprilie. Insist asupra capitolului 5 și asupra anumitor elemente pe care le subliniază acesta, pentru că vreau să scot în evidență acele puncte cheie care, vă vor, care ne vor ajuta pe toți în dezvoltarea unui drept uh, și în crearea unei legături uh, între dreptul la dezvoltare și drepturile omului, pe de o parte, și activitatea economică privată. Deci, aceste domenii sunt printre altele gestionarea dezvolt, ă, datoriei țărilor în curs de dezvoltare, chestiunea eliminării fluxurilor financiare ilicite, politicile comerciale și de investiție pentru realizarea dreptului de dezvoltare, revizuirea regimului de proprietate intelectuală pentru favorizarea transferurilor de tehnologie și protejarea socială universală. Deci, uh, chiar dacă Olivier de Schutter abordează această chestiune a dreptului la dezvoltare nu prin prisma drepturi umane și business, ci mai degrabă prin prisma dezvolt dezvoltării care trebuie să devină un drept, uh, drepturile omului își vor regăsi un um, loc foarte important în această dezbatere. Nu voi spune mai multe deocamdată, sper că vom avea ocazia să avem discuții reale pe marginea obiectivelor unei uh, organizații precum CNUCED, care este însărcinată cu dezvoltarea și comerțul pentru dezvoltare și deci pentru care drepturile omului uh, reprezintă o temă extrem de importantă. Ehm, de asemenea, țin să vă atrag atenția asupra anului 2018 ca anul celei de-a 70-a aniversări a Declarației Universale a Drepturilor Omului. Ehm, constat ehm, cu ambasadorii noștri, cei care reprezintă statele membre în, la conferință, în ce măsură acești mm, chestiunea drepturilor omului și a dezvoltării sunt, merg mână în mână. Deci, de cum se vorbește despre drepturi omului și dezvoltare, se vorbește uh, și despre comerț și activitate economică și, bineînțeles, cu actorii privați. Aștept cu mare interes să facem schimb de informații, să facem schimb de contacte pentru ca această agendă să avanseze cât mai bine grupat, coerent, bine informat. Dumneavoastră sunteți parlamentar, noi suntem o organizație în serviciul statelor membre, însă consider că vom putea continua să conlucrăm pe o cale comună. Vă mulțumesc pentru atenție, vă urez succes în muncă și uh, voi avea marea plăcere să discutăm pe această temă, fie la Bruxelles, fie la Geneva. Bine, ringrați. Mulțumesc. Îi mulțumim lui Isabel Duron pentru acest mesaj video cu care a deschis uh, runda discuțiilor. Acum am să-i dau cuvântul pentru 10 minute. Clarei Scrivancova, vă rog. Mulțumesc foarte mult, bună ziua tuturor, mă bucur că mă aflu aici și vă mulțumesc pentru că ați, inv- ați invitat Anti-Slavery International la acest schimb de opinii. Cred că putem fi cu toții de acord că în ultimii 10 ani am asistat la o schimbare când vine vorba de activitatea întreprinderilor și impactul acestora asupra vieții comunității. Îmi aduc aminte cum în urmă cu 10 ani organizația noastră a făcut cercetări referitor la practicile din sudul Indiei de uh, a picioarelor fetelor care sunt uh, folosite de sclave în industria textilă în deosebi. Era o practică foarte des uh, răspândită. Le-am uh, spus, de pildă, societăților, unor societăți din Franța care foloseau activitatea celor întreprinderi despre ce se întâmpla și am plăcerea să vă spun că această marcă acum ne, invitează, ne invită anual la consultările lor referitoare la drepturile omului și la asigurarea respectării lor în lanțul aprovizionării. Deși acest lucru poate fi interpretat ca arătând despre o schimbare de comportament, cu toate acestea, măsurile cel mai vizibile și efortul cel mai marcat de, mo- de mobilizare până acum nu a fost rezultatul unei atitudini proactive a întreprinderilor în punerea în aplicare acestor uh, coduri etice, ci a fost mai degrabă rezultatul unor dezastre în urma cărora adesea lucrătorii și-au pierdut uh, viața, așa cum s-a întâmplat de pildă în 2014 când uh, um, mai multe persoane care culegeau nuși de coco și au pierdut viața până la dezastrul din 2014 de la Rana Plaza. Multe din companiile care foloseau um, activitatea acestei uh, țesătorii au semnat uh, declarații prin care și asumau un angajament față de respectarea drepturilor omului. Am auzit deja despre principiile ONU din 2011 cu caracter orientativ, un instrument soft care stabilea că întreprinderile au obligația de a respecta drepturile omului a celor care sunt, afectate de activitate, care sunt afectați de activitatea întreprinderii. Acum dezbaterea referitor la ce anume înseamnă răspundere este în curs. Și în continuare există multe neînțelegeri referitor la ce anume înseamnă răspundere și ce înseamnă posibilitatea de a fi tras la răspundere din punct de vedere juridic. Ieri, de pildă, m-am aflat la o discuție referitoare la inițiative etice în comerț și discutăm despre faptul că răspunderea este distribuită de-a lungul lanțului de aprovizionare. Chiar dacă tu nu angajezi direct lucrătorii care se află la baza lanțului de aprovizionare, cu toate acestea beneficiezi de pe urma muncilor. Există așadar o răspundere de care putem vorbi. Și tot mai multă lume începe să accepte acest lucru. Am văzut cum Apple, de pildă, sau uh, mărci europene sau și mărci care au fost implicate în scandalul Rana Plaza oferă o serie de facilități pentru lucrători, cu toate că aceștia nu sunt angajați în mod direct de către aceste întreprinderi. Există anumite inițiative individuale luate de întreprinderi sau de colaborări la nivelul economic care reflectă aceste principii. Constatăm că există o înțelegere tot mai amplă din partea întreprinderilor că acesta joacă un rol important și că faptul că înțelegerea răspunderii care revine în ce privește drepturile omului și respectarea acestora ține de colaborare, de un parteneriat cu persoanele afectate, cu subcontratorii și cu ONG-urile din sector. Vedem că tot mai multe întreprinderi își asumă răspunderea de a se informa și de a se implica în mod activ în lanțurile lor de aprovizionare, chiar și acolo unde nu există o legătură um, direct economică, de pildă Mondelez, care deține mărci precum Codor, Milka sau Cadbury, a discutat în mod uh, deschis despre um, riscul um, muncii copiilor în activitatea lor va analiza de asemenea riscul um, acestei um, um, activități, exploatarea prin munca a copiilor și sclavia copiilor în exploatațiile de cacao. Recent, Unilever a discutat despre aceste riscuri. De asemenea, Primark, H&M au publicat și comunică cel puțin furnizorii de nivel 1 ASOS, de pildă, a discutat despre riscul folosirii copiilor refugiați în lanțurile lor de aprovizionare din Turcia și despre inițiative de a-i încuraja să meargă la școală și de a le acorda un venit, uh, un sprijin uh, familiilor lor. Ce puțin reprezintă o schimbare față de anii trecuți. Cu toate acestea, nu reprezintă o schimbare majoră. Raportul recent al Organizației pentru Cooperarea Forței de Muncă reprezintă un model logvent lupta care ne așteaptă. OIM provizionează că estimează că aproximativ 25 de milioane de persoane sunt în muncă forțată, 60% sunt exploatate în sectorul privat existând o legătură foarte clară cu uh, o, existând o legătură posibilă cu lanțurile de aprovizionare care lucrează cu întreprinderile din uh, Europa. Unul din zece copii sunt exploatați prin muncă. Este evident că nu e de ajuns dacă doar câteva întreprinderi își asumă răspunderea. Când discut cu acele întreprinderi și mărci care sunt în avangarda acestor uh, chestiuni adesea își exprimă disperarea referitor la lipsa de încurajare pentru acele întreprinderi care fac acești pași suplimentari și lipsa unor reglementări care să asigure un context echitabil și care să abordeze uh, lacunele acolo unde acestea există. Adesea, reglementările existente dificultează, dar nu fac imposibilă, respectarea drepturilor omului de către întreprinderi. Este important ca întreprinderile să lucreze alături de organizațiile societății civile și ONG-uri, modificând practicile comerciale. Am auzit-o pe Isabel Durand cum vorba despre reglementarea comerțului și reglementarea mediului de afaceri. Eu, de pildă, colaborez cu ASOS. ASOS este o platformă online Probabil că vă este cunoscută, e o, ades, e o adevărată marcă de modă care țintește tinerii. Deci ASOS reunește mai multe întreprinderi uh, care se aprovizionează din Mauritius și încurajează semnarea unui acord între Mauritiu și Bangladesh referitor la migrația sigură a lucrătorilor. În același timp, asigur, încurajează întreprinderile pentru a promova o inițiativă care să se asigure că migranții nu sunt nevoiți să plătească um, sume care în cele din urmă îi transformă în sclavi. În ciuda acestor inițiative și din experiențele, experiențele trecute, am învățat că pentru ca o majoritate a întreprinderilor să-și asume răspunderea pentru faptele lor, e nevoie de mai mult decât exemplul unor, unei mâini de întreprinderi care adesea sunt întreprinderi de renume și care au mult de pierdut din punct de vedere al reputației. Avem nevoie de verificări prealabile Întreprinderi din Australia, Marea Britanie și Elveția deja s-au pronunțat în mod public în favoarea unei reglementări. Vedem că există tot mai multe inițiative în statele membre, inclusiv uh, planuri de inițiativă la nivel național, anumite acorduri în sectorul textilelor, așa cum am văzut în țările de jos și Germania, cât și reglementări UE, precum cele la, referitoare la cherestea, minerale din zone de conflict sau uh, directiva privind necomunicarea informațiilor cu caracter financiar, toate aceste inițiative nu sunt suficiente pentru a materializa potențialul de plin al Uniunii Europene și pentru a ne asigura că orice întreprindere, indiferent de sectorul în care operează, își asumă răspunderea. Pentru a ne asigura că aceste întreprinderi nu se pot ascunde în spatele uh, unor declarații mărețe, precum zero toleranță față de munca forțată, sau în spatele anonimității pentru că nu sunt mărci de renume sau care profită de faptul că lucrează cu alte societăți și nu cu consumatorii direct. Aș dori să profit de această ocazie pentru a face un apel la deputații din sală pentru că reglementarea mediului de afaceri să devină o prioritate în vederea alegerilor, să promoveze acest subiect pe lângă Consiliu și Comisie pentru introducerea unei reglementări adecvate. Avem nevoie, într-adevăr, de rolul Parlamentului European pentru a promova inițiative precum Carta Verde, care până acum a fost sprijinită de o parlamente naționale și de asemenea pentru a concretiza nenumăratele rezoluții ale Parlamentului în sector. Este absolut important ca efortul la Bruxelles să continue, cât și la nivel național, ca Subcomisia pentru Drepturile Omului să lucreze în continuare cu parlamentele naționale, ca de pildă la întâlnirea din noiembrie, să consolideze aceste inițiative, punând la oaltă eurodeputații și deputații naționali, semnând, de pildă, pentru prima dată o declarație comună cerând statelor membre să introducă acest tip de legislație. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Acum îi dau cuvântul lui um, Jonas Grimheden, 10 minute. Thank you very much. It's a pleasure to be here. So... Mulțumesc foarte mult, e o plăcere să mă aflu astăzi aici. Vin din partea Agenției Uniunii Europene pentru Drepturile Fundamentale, care se află la Viena. Astăzi am dorit să vă spun câte ceva despre ce facem și ce am făcut noi în ceea ce privește drepturile omului în companii. Mă voi axa, bineînțeles, pe subiectul nostru de astăzi și anume uh, accesul la căi de atac juridice, ce se întâmplă în sectorul privat și cu actorii privați. Consiliul Uniunii Europene ne-a solicitat în 2016 să facem o evaluare pentru cele trei instituții, astfel încât să avem un aviz pe acest subiect. S-a făcut acest lucru pentru accesul la căi de atac juridice. Ne-am axat pe acest uh, pilon al uh, principiilor din Uniunea Europeană, pentru că considerau că acest pilon este cel mai puțin dezvoltat. Avizul a fost adoptat în 2017 și îl voi încadra într-un context. Discutam acolo despre importanța pieței unice, domeniul justiției, valorile europene în Uniunea Europeană, interesul consumatorilor în domeniul cetățenii, credibilitatea proiectului european pe ansamblul său și acordurile comerciale. Cam acesta ar fi contextul în care am elaborat noi acest aviz al nostru în plus față de drepturile fundamentale și drepturile omului și standardele acestea, bineînțeles. Avizul nostru a inclus 21 de recomandări din domeniul judiciar, non-judiciar și, și aspecte legate de punerea în aplicare. Vă voi da niște exemple pentru acestea. De la ajutor juridic până la mecanisme non-judiciale, până la mecanisme de plângere la nivel de companie. Am ținut cont de toate acestea, am încercat să dăm exemple ce s-ar putea face în acest domeniu complicat avem uh, domenii juridice, domenii politice în acest sens și competențele UE nu sunt foarte clare în fiecare dintre aceste cazuri, așa că ne-am axat și pe a oferi exemple ce se poate face mai mult decât a face legislație. Trei sau patru exemple legate de extraterritorialitate. În avizul nostru vorbeam despre nevoia de a avea soluții globale echitabile pentru accesul la căi de atac juridice. Cu jurisdicții care intră în competiție, Uniunea Europeană uh, lua prea mult din jurisdicții, în timp ce aveau desfărit cei din afara UE, așa că noi am considerat că e important să punem accentul pe, pe varianta globală a acestora. Abordarea care poate fi luată la nivel global ar putea să fie încurajată de Uniunea Europeană și statele membre și ar putea să fie condusă de o abordare care se bazează pe victime. Să spunem cum ar putea fi mai util, mai accesibil apelul la justiție al victimelor din partea corporațiilor. În ceea ce privește Bruxelles și Roma, aici avem trei avize Regimul Bruxelles, în primul rând. Statele UE ar trebui să aibă un schimb de informații legat de extrateritorialitate în legislație, dar și prin alte măsuri, mai ales în ceea ce privește jurisdicțiile subsidiare, care sunt de competența statelor membre adică să se poată discuta la un nivel non-legislativ cum jurisdicția subsidiară ar putea fi mai armonizată pentru statele membre. În avizul 8, linii directoare, cum se pot folosi mai bine clauzele existente sub regimul de la Roma, regimul de alegere a jurisdicției, de exemplu în ceea ce privește nivelul pagubelor, dacă acestea sunt prea scăzute, atunci cum ar putea să existe un standard minim în Uniunea Europeană, atunci când uh, nivelul de daune în țara gazdă este în mod clar prea scăzut. Și apoi și un exemplu de chestiune extrateritorială. Avem un aviz numărul 9 în care am sugerat o analiză a consecințelor revizuirii regimului de la Roma. Ne-am bazat pe excepțiile care există deja pentru legislația de mediu. Acolo nu e doar posibil să fie atacat statul în care are loc dauna, ci și de un statul în care și are originea această daună. Și există multe similarități între cele două tipuri de legislație. Acestea ar fi părțile extrateritoriale. Ne-am ocupat și de alte avize, cum vă spuneam, în ceea ce privește sarcina probei și așa mai departe cât despre mecanisme nejudiciare, cum pot fi îmbunătățite astfel de mecanisme, cum poate fi cum poate fi clar rolul instituțiilor care au de-a face cu drepturile omului, apoi punctele de contact naționale din cadrul OCDE, cum poate fi și acesta îmbunătățit, Cum vă spuneam la început, ne-am axat și pe punerea în aplicare, implementare, o componentă importantă din perspectiva noastră ar trebui să existe o evaluare comparativă a mecanismelor existente în statele membre și rezultatele lor. Ce rezultate au avut ele până astăzi? Mecanisme judiciare, nejudiciare, ce fel de experiență au, de ce fel de cauze s-au ocupat și așa mai departe. Vă voi da un exemplu în acest sens. Am, suntem și pentru evaluare comparativă a recomandărilor Consiliului din 2016 în întreaga Uniune Europeană. Ar fi un instrument care ar fi foarte util de asemenea. Cred că există 14 state din 28 care au un plan național de acțiune pe drepturile omului și credem că ar fi foarte important să existe așa ceva și la nivelul Uniunii cât despre potențialul organizațiilor din sectorul privat. Voi sublinia niște lucruri importante pentru actorii privați în recomandările care apar în avizul nostru plângerile operaționale. Aici pot companiile să se activeze, să fie mai proactive. Acestea pot să fie specifice pe companie sau pot să fie de asemenea împărtășite între companii de exemplu, la nivel de companii, corporații, împreună cu ombudsmanul sau alte centre naționale, fonduri de litigiu, lucruri folosite și în alte domenii, în anumite state UE, cu un anumit grad de succes. O cultură a investițiilor, când se poate investi în asemenea litigii explorăm diferite asemenea căi și ar trebui să existe o stimulare a acestora la nivel european. Colectarea de date este de asemenea foarte importantă. Ieri am aflat despre existența unui instrument pe care o companie pe care nu o voi numi, dar aveți aici uh, un lucru care să vă ajute să o identificați au um, un instrument online pentru plângere anonime. Ca victimă, dacă nu dorești să-ți fie cunoscut numele, atunci poți să urmărești prin intermediul acestui instrument cazul tău. Pentru a încheia, aș dori să vă spun câte ceva despre ce facem noi acum Ni s-a cerut din partea Consiliului UE să adoptăm acest aviz pe care l-am prezentat în 2017. Apoi Comisia Europeană ne-a rugat să facem o cartografiere. E o altă posibilitate, astfel încât Uniunii, instituțiile UE ne pot solicita elaborarea de studii. Am făcut-o cu plăcere cu toate că în acest an am avut resurse limitate. Facem o cartografiere scăzută acum, avem șase incidente din statele membre, cam 170 de incidente asupra cărora ne aplecăm. Avem o metodologie de identificare a acestor incidente, cazuri sau situații care ar fi trebuit să ajungă cauze la tribunal sau alte căi de atac astfel încât să putem face acest studiu. Vom avea rezultatele în septembrie pentru a vă putea arăta ce se întâmplă în statele membre, ce fel de căi de atac au fost utilizate, care nu au fost utilizate și așa mai departe. Și încercăm să vedem și ce fel de ghiduri există, ce fel de instrumente online există în statele membre și există exemple foarte bune din Belgia în acest sens. Avem ceva mai multe fonduri pentru 2019. Vom analiza anumite state membre unde există progres sau subiecte specifice. Și cu acestea aș dori să vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, domnule președinte. Grație, grație lei. Mulțumesc. Acum are cuvântul Colin Roche. Uh, thank you very, very much, Chairman. Uh, thank Vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc Comisiei pentru ocazia oferită de a mă adresa dumneavoastră astăzi. Da, sunt uh, Colin Roach de la Friends of the Earth Europa și vă voi oferi o perspectivă din partea unei organizații de mediu, dar cu dimensiune socială. Lucrăm cu parteneri de pe întreg uh, mapamontul pentru a oferi uh, acces la justiția victimelor uh, actelor de, poluție, de poluare, dar și de încălcarea drepturilor umane. E vorba de deschiderea accesului la justiție pentru aceste persoane. Aș sublinia o zonă anume și anume, anume Nigeria. În delta Nigerului, precum bine știți, Uh, Europa are extracția sa principală de hidrocarburi, 11 milioane de barili de petrol au fost deversate în uh, delta Nigerului, de două ori mai mult decât ce s-a deversat în uh, Golful Mexicului acum, acum câțiva ani. Și această situație nu datează de ieri, de astăzi, ci de, 15, de 50 de ani. De 50 de ani încoace, oamenii din delta Nigerului au trebuit să și continuă să trebuiască să trăiască cu o poluare din ce în ce mai importantă a apelor, pământului și aerului. Iar, evident, efectele asupra sănătății și uh, traiului acestor persoane, 30 de milioane de persoane, au fost afectate pentru Friends of the Earth este foarte important să întreprindem acțiuni pentru a sprijini aceste persoane pentru a căile lor de atac, dar și pentru a curăța această zonă de imensă poluare care o marchează de ani de zile. Și mare parte din această poluare, de fapt, este din vina multor companii europene din țările de jos, din Regatul Unit, uh, Franța sau Italia iar cei care profită de pe urma producției de petrol din Nigeria sunt companii europene, întreprinderi europene. Deci, în ceea ce privește accesul la justiție, acesta trebuie deschis aici, în Europa. Iată Nigeria. Jos puteți vedea delta Nigerului, în sud. Puteți vedea și uh, fluviul care traversează prin mijloc țara și se uh, varsă în Oceanul Atlantic prin delta sa. Există în uh, marile orașe de-a lungul acestui uh, fluviu se regăsesc sediile marilor companii petroliere. S-au făcut multe eforturi pentru a, avea, a căpăta dreptate în justiție. Și aș numi unul în principal dintre aceste cazuri. Este vorba despre o cauză din țările de jos, uh, sprijinită de um, colegii de la Friends of the Earth, țările de jos. E vorba de trei uh, fermieri care au dat în uh, judecată compania Shell uh, pentru ca aceasta să-și asume uh, financiar răspunderea curățării deltei Nigerului după cazul grav de poluare. Această, acest litigiu durează de 10 ani și din perspectiva europeană este interesant faptul că instanțele din țările de jos au a acordat uh, fermierilor uh, din Niger dreptul de a um, conduce această, acest litigiu într-o instanță olandeză, dar problema este că această cauză durează de foarte mulți ani și răbdarea lor este extrem de mult pusă la încercare, pentru că să aștepți 10 ani de zile să ți se facă dreptate este enorm de mult. Următoarea cauză, uh, uh, cauza Bodo din uh, Regatul Unit. Iarăși este vorba de un caz de poluare cu țiței, e mai ales de două cazuri de poluare. 30 de mii de nigeriani au fost afectați în mod direct de această pată de petrol s-a stabilit o amendă de 4.000 de uh, lire pentru fiecare dintre aceste persoane, dar acum uh, această sumă s-a ridicat, se ridică la 50 de milioane de lire sterline, uh, sumă totală acordată în despăgubiri. Comunitățile din zonă încă așteaptă operațiunile de curățare promise. A, a a, fost, a existat un uh, comunicat de presă din, din, cauz, din partea avocaților britanici, însă de văzut dacă compania Shell măcar va pune la dispoziție apă potabilă pentru comunitățile afectate. Shell, compania Shell, are mai mult de 1000 de scurgeri de petrol înregistrate din 2011 uh, încoace. Iar uh, Uh, pe de altă parte, de la accidentul Bodo încoace, cifra de afaceri a companiei Shell s-a, profiturile companiei Shell s-au ridicat la peste 30 de miliarde de lire sterline. Deci uh, dispun suficient de bine de resurse financiare pentru a-și asuma răspunderea. Aceasta este fotografia unei persoane cu care m-am uh, întâlnit în Nigeria, care locuiește în Uruma și care mi-a spus toate recoltele mi-au murit, pești nu mai sunt și nu putem uh, să cumpărăm decât pește congelat. Iată cum arată viața acestor uh, oameni uh, după toate aceste accidente ecologice de mare amploare. Iată cum arată mai de, aparte, mai de aproape zona deltei. În centru este practic epicentrul producției de țiței. În 2001 s-a făcut o evaluare ONU a unei părți din delta și uh, atunci s-a spus că curățarea deltei ar lua undeva între 25 și 30 de ani și o sumă de minimum 1 miliard de euro. De atunci încoace, poluarea apelor, a pământului și a aerului a luat uh, încă și mai mare amploare. Astăzi încă așteptăm uh, măsurile de urgență la șapte ani după publicarea raportului din partea Națiunilor Unite, mai ales uh, în ceea ce privește accesul la apă potabilă pentru aceste comunități. Însă raportul ONU nu viza decât o anumită zonă din delta. În mai anul trecut, o altă comunitate din statul Baelsa, unde există o anchetă în curs uh, de către ONU, deci comunitatea din Baelsa au uh, deschis o cauză în justiție în Italia în mai anul trecut au uh, lansat procedurile juridice în uh, Milano, într-o instanță din Milano, unde lucrările au început în ianuarie anul curent. Această comune, comunitate uh, caută să capete compensații pentru deversarea de petrol Uh, până acum, operațiunile de curățare organizate de companie au constat pur și simplu în a da foc uh, boscheților. S-a oferit o compensație de 14.000 de euro deocamdată, însă evident comunitatea nu se mulțumește cu atât. Uh, prima audiere în fața instanței a avut loc în ianuarie, precum spuneam, uh, anul curent. Din 2014 încoace, în zonă au avut loc numai puțin de 820 de deversări de petrol, iar profiturile companiei italiene Eni se ridică la 6,32 miliarde de euro dar cazul Ichebirii nu este decât un caz printre foarte numeroase alte cazuri similare. Multe dintre victime pur și simplu nu au niciun fel de acces la justiție. Uh, Ikebiri a putut să se bazeze pe sprijinul colegilor Friends of the Earth din Nigeria, dar și pe uh, Uh, sprijinul uh, unui uh, cabinet de consultanță juridică italian. E clar că este nevoie de asistență juridică pentru nigerieni, dar nu doar pentru ei. Accesul la justiție pentru aceste persoane este minim și în doar câteva cazuri se bucură de sprijin din partea uh, Uh, ONG-urilor și avocaților. Dar chiar și când reușesc să deschidă o cauză în justiție, foarte rare ori ajung să obțină și ecologizarea pe care o cer. În fine, aș vrea să vă vorbesc despre una din soluții, așa cum o vedem noi la, la această luptă Iată care este reclamantul principal. Deci o parte din soluție este un tratat obligatoriu în ceea ce privește companiile transnaționale și drepturile omului. Da, sunt lucrări în curs cu Națiunile Unite care discută despre crearea unui instrument juridic uh, obligatoriu în ceea ce privește respectarea drepturilor omului de către multinaționale. Aceste discuții durează de mai bine de trei ani și cu siguranță vor mai continua cel puțin până la finele anului în curs. Noi dorim să se sporească protecția acordată acestor persoane și comunități și acces la justiție, mai presus de toate, prin mecanismele judiciare și uh, clar să se uh, asigure răspunderea uh, multinaționalelor companiilor sau companiilor transnaționale, cum doriți. Vrem să, se, să obținem o rezoluție puternică în cursul acestui an pentru ca Uniunea Europeană să devină un adevărat sprijin al acestui proces și pentru a ajunge la un tratat de succes în ceea ce privește uh, companiile transnaționale și asumarea uh, răspunderilor în ceea ce privește drepturile omului. Vă mulțumesc pentru atenție. Grație. Mulțumesc. Acum uh, aș da cuvântul direct Comisiei. Sophie Camerald. Afaceri globale, drepturile omului, vă rog. Mulțumesc foarte mult! După cum știți, probabil Uniunea Europeană și-a luat angajamentul pentru punerea în aplicare pe deplin a principiilor orientative ONU pentru drepturile omului și mediul de afaceri și uh, își asumă un rol activ în promovarea acestora. Inițiativele au un caracter atât legislativ cât și la nivel de politici. De asemenea, suntem activi în ce privește relațiile noastre externe. Pentru că reprezint aici Serviciul de Acțiune Externă, am să intru în amănunte când vine vorba de activitatea noastră la nivel extern, dar și la nivel intern există evoluții interesante în curs. Anul acesta este primul an în care vom primi raportul privind, uh, regula, privind uh, regulamentul non-financiar, 6.000 de întreprinderi de mari dimensiuni din un UE vor trebui să publice informațiile care nu au un caracter financiar, inclusiv uh, acele aspecte ce țin de dimensiunea socială și drepturile omului. Va fi interesant așadar să urmărim acest raport pe parcursul anului. Un exemplu, un alt exemplu al activității noastre în curs se referă la ce facem privind punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă. Activitatea în curs a platformei cu actori multipli privind aplicarea ODD-urilor din Agenda 2030, această platformă care reunește, printre altele, reprezentanții ai patronatului, ONG-urilor și așa mai departe, am uh, pus în aplicare inițiative legate de răspunderea socială corporativă, am inclus de asemenea elemente solide referitor la drepturile sociale și drepturile omului. Sperăm că această platformă să ne ajute să identificăm acele lacune care există în ce privește punerea în aplicare a principiilor orientative ale ONU, cât și să dea o mână de ajutor Comisiei în exercițiul său actual de evaluare a codului de conduită responsabil din partea întreprinderilor. În ceea ce privește accesul la căile de atac, nu am să intru în amănunte. Dacă aveți întrebări punctuale, puteți întreba celelalte colegi de la comisie. Acum, ce privește inițiativele la nivel extern? Avem, uh, am stabilit drepturile omului și mediul de afaceri drept prioritate pentru intervalul 2015-2019 și acum a venit momentul să vedem ce s-a făcut până acum. La nivel internațional încercăm să creștem conștientiz- conștientizarea cu partenerii pe glob, să facilităm punerea în aplicare a principiilor ONU, să colaborăm la elaborarea unor planuri de inițiativă la nivel uh, național cât și internațional cu partenerii din cadrul ONU, să includem acele aspecte de CSR în uh, acordurile viitoare comerciale și de investiții pe care le încheie Uniunea Europeană. ceea ce privește planurile naționale de inițiative, după cum ați auzit deja, 14 state membre le-au adoptat și promovăm schimburile de bune practici între statele membre. De asemenea, analizăm cum putem uh, amplifica și mai mult acest efort de schimb de bune practici între statele membre. Promovăm de asemenea drepturile omului uh, în mediul de afaceri, în interacțiunile noastre cu țările terțe. E un subiect pe care îl aducem în discuție constant în dialogurile noastre pentru drepturile omului. Purtăm 40 de, peste 40 de acest fel de dialoguri anual. Discutăm constant despre drepturile omului în mediul de afaceri cu țările terțe, dar nu numai și cu entitățile regionale, de pildă ASEAN, OSEAN îi încurajăm uh, să elaboreze proiecte și programe pe care să le desfășoare împreună cu noi. Prin instrumentele de parteneriat, promov- oferim de asemenea sprijin tehnic. La ora actuală sunt în curs două proiecte regionale, unul în America de Sud, a început în 2017, Brazilia, Columbia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Panama și Peru sunt incluse în acest program și se referă la activități de consolidare a capacității la nivel regional pentru a promova adoptarea și punerea în aplicare a planurilor naționale de inițiativă. Avem de asemenea proiecte de parteneriat în curs în Asia referitor la promovarea unui lanț de aprovizionare responsabil. Instrumentul European pentru Democrație și Drepturile Omului sprijinim pe activiștii din sector la ora actuală, îndeosebi în ceea ce privește drepturile legate de proprietate și resurse naturale, inclusiv acapărarea terenurilor. Acum, la nivel 1, ați auzit mai devreme din partea Isabelei Durand că există mai multe canale la ora actuală la ONU. Noi sprijinim uh, principiile orientate înspre uh, respectarea drepturilor omului în mediul de afaceri. E un grup de lucru ONU care lucrează în temeiul procedurilor speciale ONU, inclusiv vizite în statele respective și raportare. Suntem implicați activ în discuții. Luna trecută am participat la consultările referitoare la verificările prealabile de asemenea, avem toată intenția de a sprijini o rezoluție la Consiliul pentru Drepturile Omului, care va începe acum. De asemenea, încercăm să vedem cum putem sprijini în plus activitatea lor, în urma, mai ales în ceea ce privește recomandările pe care le fac în urma vizitelor lor. De asemenea, participăm în mod activ la forumul anual care a fost amintit mai devreme Ultimul s-a referit la căile de atac, viitorul dialog se referă la verificările prealabile. Înaintăm acum o contribuție în scris la grupul de lucru ONU referitor la ce s-a făcut în ce privește propunerea ONU pentru verificările prea, prealabile. Am înainte de asemenea o propunere referitoare la ce se întâmplă în Uniunea Europeană în acest sens, în vederea forumului din noiembrie. De asemenea, sprijinim pe deplin, bineînțeles, proiectul de tragere la răspundere și căi de atac al comisariat, al înaltului comisariat pentru drepturile omului, care vine cu recomandări utile referitor la căile de atac, atât prin, interme, prin căi judiciare cât și căi extrajudiciare. Am primit de asemenea un mandat pentru a discuta despre acele plângeri cu caracter operațional. În ce privește celălalt canal, și anume grupul deschis referitor la corporațiile transnaționale și alte inițiative economice și interacțiunea lor cu drepturile omului, instrumentul acela potențial cu caracter obligatoriu la nivel internațional, Uniunea Europeană se implică în mod activ în ciuda opoziției la rezoluția inițială din 2014 din cauza domeniului de aplicare, am decis să ne implicăm în baza a două puncte. Domeniul de aplicare ar trebui să fie deschis tuturor companiilor, pentru că toate uh, sunt vinovate de încălcări ale drepturilor omului și pentru ca drepturile victimelor să fie respectate, este important ca toate întreprinderile să fie vizate de acest instrument. Acest instrument ar trebui să fie bazat și să dezvolte principiile orientative ale ONU și nu ar trebui să devieze eforturile de la punerea în aplicare a principiilor ONU. La ora actuală discutăm uh, cu statele membre despre cum să pregătim viitoarea sesiune. Participăm la consultările pe care le organizate cu ADOR la Geneva și lucrăm pe fond cu statele membre. Am avut o întâlnire cu experții de două zile în luna iulie, iunie la început, cât și o întâlnire cu experții pentru a ne îmbunătăți înțelegerea despre acest subiect și firește vom veni la Consiliu pentru a comunica ce am învățat. Mulțumesc! Dragi colegi, cine vrea să intervină? Te rog. Dorem să pun o întrebare referitor la ultima observație. Apreciez faptul că statele membre și Comisia sunt acum implicate în mod activ uh, în uh, promovarea acestui acord uh, și ca el să decoleze în sfârșit sub egida Ecuadorului. Înțeleg care sunt ambițiile dumneavoastră, dar aș vrea să ne detaliați și să ne spuneți cum ar putea să aibă repercursiune asupra punerii în aplicare a principiilor orientative ONU. Uh, am auzit asta mai devreme și nu înțeleg cum lucrăm, dacă lucrăm spre un instrument cu caracter obligatoriu pentru un uh, context echitabil, ar putea perturba punerea în aplicare a principiilor cu caracter orientativ ale ONU. Ați putea un pic să detaliați? Da, firește. Deci principiile artes- cu caracter orientativ ONU sunt primul cadru orientativ din sector. Au fost adoptate prin consens, printr-un proces inclusiv și creează o listă de standarde care trebuie respectate. Acest instrument, cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic, nu detaliază principiile cu caracter orientativ ale ONU. Domeniul de aplicare e altul. Se concentrează doar pe câteva întreprinderi multinaționale de mari dimensiuni. Există riscul ca acesta să devină cadrul de referință din sector și ca lumea să uite de principiile cu caracter orientativ ONU și ca acele întreprinderi care nu intră în domeniul de aplicare al instrumentului uh, cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic să aibă impresia că nu au nicio obligație când vine vorba de respectarea și protejarea drepturilor omului. Așadar, voilà, am simplificat un pic, uh, dar uh, credem că există un risc pentru victime dacă domeniul de aplicare al instrumentului cu caracter juridic obligatoriu nu este suficient de amplu și dacă nu respectă aceleași standarde ca principiile orientative ONU. Bine, Giri, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este practic nu este prima conferință sau prima audiere pe care o dedicăm răspunderii întreprinderilor când vine vorba de uh, toate întrebările legate de respectarea drepturilor omului. Orientările existente și punerea lor în aplicare a fost deja discutată în repetate rânduri și în mandatul anterior. A existat chiar un, un aviz comun referitor la acest subiect, răspunderea întreprinderilor și Comisia INTA a publicat texte în acest domeniu. S-a discutat și la AFET și la comisia noastră. Acum, dezbaterea se referă la un instrument cu caracter juridic obligatoriu. Am participat și noi la întâlnirea de, de la Geneva și am avut posibilitatea să evaluăm progresul uh, referitor la acest instrument cu caracter juridic obligatoriu. Dar cum stau lucrurile când vine vorba de aplicarea de către statele membre a principiilor orientative ONU și despre asta ar trebui să discutăm. Aici nu există nici măcar o sclipire de optimism. Există rapoarte care arată că ar trebui poate să mai insistăm. Cum stau lucrurile cu punerea în aplicare? și poate că statele membre și cercurile interesate de state membre ar trebui să arunce o privire. Există aceste orientări, sunt importante, dar cred că acele întreprinderi cu caracter transatlantic au anumite interese și au anumite instrumente la dispoziție pentru a-și respecta obligațiile în sector Însă trebuie să vedem uh, dacă putem imprima un impuls, pentru că aspectul, latura juridică nu e de ajuns pentru a verifica totul așa cum trebuie. Acum, de pildă, ce privește lanțul de aprovizionare. Dacă un furnizor uh, livrează sau produse vin dintr-un sector unde nu se respectă deloc aceste norme, mai ales în ceea ce privește exploatarea prin munca a copiilor sau când vine vorba de uh, remunerație acordată lucrătorilor sau când vine vorba de prelucrarea deșeurilor și așa mai departe. Cred că trebuie să abordăm totul uh, cât se poate de conștiincios și să abordăm statele membre și întreprinderile. E important. De asemenea, trebuie să ne concentrăm evident asupra întreprinderilor care își au originea în Uniunea Europeană, pentru că nu suntem o insulă pe lume economia are ramificații la nivel internațional și există fluxuri internaționale și firește, întreprinderile europene interacționează cu altele de pe restul globului. Deci cred că un instrument cu caracter juridic obligatoriu la nivel internațional ar trebui să se aplice tuturor părților, nu doar întreprinderilor europene. Ne aflăm în Parlamentul European. și noi uh, ne asumăm anumite criterii când vine vorba de raportare, inclusiv acele aspecte fără caracter financiar ale întreprinderilor. Acele întreprinderi care sunt active în economiile noastre. Acum trebuie să ținem cont de faptul că întreprinderile european, europene sunt active poate în colțuri unde aceste norme nu se aplică, deci sunt scutite de respectarea lor. Așadar, trebuie să avem o anumită certitudine în Uniunea Europeană că și alte întreprinderi respectă aceste criterii. Deci e vorba de punerea în aplicare a orientărilor ONU sau e vorba de reglementare. Regulile trebuie să se aplice tuturor membrilor organizațiilor internaționale. Acum, cred că ați abordat pe bună dreptate principiul răspunderii sociale a întreprinderilor, cât și legătura cu dezvoltarea durabilă. Putem, uh, firește, aborda și aspectele de mediu și aspectele sociale, toate sunt legate. Și dacă există încălcări uh, într-un sector, ne putem aștepta că vor exista încălcări și în celelalte. Sunt norme strâns legate întotdeauna de drepturile sociale, iar exemplele care au fost astăzi prezentate arată încă o dată cât se poate declar că o încălcare a normelor de mediu se traduce și într-o încălcare a drepturilor sociale ale comunităților locale. Și cred că trebuie să avem în vedere acest lucru, iar rezultatele nefinanciare reprezintă un element important care legitimează activitatea întreprinderilor. Mulțumesc! Foarte bine, mulțumesc! Am și eu două, trei întrebări pentru ca apoi să puteți să răspundeți. În primul rând, în această muncă pe care o derulați, aș vrea să știu unde întâlniți, dacă vă întâlniți cu organizațiile sindicale. Și dacă da, care este contribuția pe care o aduc ele? A doua întrebare. S-a vorbit puțin despre corupție, dar cred că ea joacă un rol enorm când vine vorba de obstacolele întâlnite, mai ales când vine vorba de accesul la sistemul judiciar. A treia întrebare. Dincolo de cazul specific al comunității Ikebiri din Nigeria, um, implicată, practic, într-un proces la Milano, aș dori să știu dacă aici Comisia Europeană și-a prezentat uh, sprijinul la cazul uh, instrumentat la ora actuală sau dacă a rămas pur și simplu pe margine privind. În cele din urmă, e adevărat că s-au înregistrat progrese cu directiva privind răspunderea socială. Acest lucru cred că um, prezintă foarte clar acest lucru, dar aș vrea să știu dacă, după părerea dumneavoastră, la ora actuală, protecția drepturilor omului la, înregistrează o tendință descendentă mai degrabă decât ascendentă. Mai există un alt coleg care dorește să intervină? Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Mă voi întoarce la ONU și cum funcționează pe relația între drepturile omului și mediul de afaceri. Într-adevăr, există două procese paralele în desfășurare. Avem liniile directoare care, în mod contrar a ceea ce s-a spus aici, nu sunt obligatorii. Sunt pur și simplu un set de recomandări. Cu toate că există un anumit grad de presiune în relațiile internaționale pentru a fi pus în aplicare. Acestea e adevărat. Și mai avem și grupul de lucru intraguvernamental care este condus de Ecuador. Acesta are sarcina să caute posibilități prin care am putea avea legislație obligatorie, standarde obligatorie. Ar fi bine să ne gândim la următorul fapt. Liniile directoare existente acum sunt acestea eficiente sau nu? Sau instrumentele de legislație soft pot fi eficiente și pot avea succes? Uh, ar trebui să răspundem la această întrebare. Nu avem niciun fel de tratat, nu avem niciun fel de convenție în acest sens acum. Dacă există un uh, document cu forță juridică, atunci acesta ar trebui să fie unul foarte clar și scurt în comparație cu liniile directoare pe care le avem acum. Acesta ar fi un argument puternic și fiecare ar trebui să îl respecte. Ar trebui să fie eficient, dar scurt și foarte exact. Mă voi întoarce la instrumentele de legislație soft. Area de aplicare este mai extinsă, însă suntem conștienți de faptul că nu totul se va pune în aplicare, cu toate că există un anumit grad de presiune. În acest sens am și o întrebare. Avem vreun fel de analiză, vreun fel de studiu făcut în legătură cu aceste reglementări, linii directoare și punerea lor în aplicare. Cât succes au acestea? Cum sprijină Uniunea Europeană procesul și statele membre ale Uniunii Europene? Dacă ne dorim să sprijinim acest mecanism, atunci așa trebuie să o facem. Așa că avem aceste două procese în cadrul ONU Așa că trebuie să vedem cum putem să utilizăm lucrurile pe care le avem deja. Um, I'll start by... Mulțumesc. Voi începe prin a vă da niște exemple în legătură cu eficiența. Ce putem să constatăm noi? Care e impactul măsurilor benevole? Cum vă spuneam mai devreme în introducerea mea, Totul depinde foarte mult de mediul de afaceri. Dacă o companie ia în serios aceste lucruri, atunci se vor înregistra progrese. Dar noi vedem că există companii individuale care iau asemenea decizii și răspund la dezastre mai mult. Nu vedem schimbările de care ar fi nevoie. Pentru ele e nevoie de legislație. Până la urmă de legislație avem nevoie. Care a fost consecința legislației obligatorie de transparență, cum ar fi legea privind uh, sclavia modernă din Regatul Unit? Pentru că există această cerință juridică, vedem că totul s-a mutat de la o discuție discuție interesantă în uh, Uh, Departamentul pentru Etică la nivelul următor, ceea ce înseamnă că se ia în serios acest fapt, pentru că e o cerință juridică. Și aceasta este modificarea de care avem nevoie. Din ar fi bine să facem, trebuie să o facem. Dacă trebuie să o facem cu toții, trebuie să o facă. Și de aceea totul se transformă într-o competiție. E un lucru care e unul pozitiv și care poate să antreneze schimbările. E un motiv pentru care trebuie să ne unim cu ceilalți și să cerem legislație obligatorie, nu doar la nivel global, ci de asemenea legislație la nivel european care să nu depindă de bunăvoința țărilor de asemenea, asemenea legislații și va avea un impact nu doar asupra companiilor europene, ci și asupra companiilor care au relații comerciale cu Uniunea Europeană. E un potențial pe care îl avem. M-ați întrebat despre sindicate. Sindicatele joacă un rol deosebit de important mai ales în a evidenția chestiunile, în a organiza muncitorii, dar și ca o cale de atac. Motivul pentru care trebuie să analizăm uh, comportamentul um, companiilor față de sindicate e ca să înțelegem dacă ceea ce spun uh, iau și în serios și vedem că mediul de afaceri sprijină mod modele alternative de organizare a muncitorilor, cum ar fi comitet de organizare a lucrătorilor. Și Acestea pot fi utile, însă niciodată nu vor înlocui sindicatele în abilitatea pe care o au, o au de organizare și negociere colectivă și de a se asigura că cei mai vulnerabili, cum ar fi imigranții sau cei care vin din comunități excluse, cum ar fi dalizii și adavazii din India sau în alte țări din sud-estul Asiei, sunt și ei reprezentați. Așa că sindicatele trebuie să fie un partener la masa de discuție. La fel și organizațiile comunitare umanitare. Despre corupție. Cred că e foarte important să vedem legătura între corupție și încălcările drepturilor omului. Corupția e luată în serios de mai multe ori, tocmai pentru că există legislație mult mai strictă. Dacă analizăm ce se întâmplă în Uniunea Europeană, vedem că există legislație antimită foarte puternică pentru companii, însă aceasta nu se reflectă la fel și în protecția drepturilor omului. Nu se reflectă la fel acest aspect cum se reflectă în corupție. Așa fapt avem nevoie de aceeași putere legislativă în ambele domenii. So many interesting topics uh, that Mulțumesc, subiecte foarte interesante. Și, dar în trei minute voi încerca să dau niște răspunsuri selective. În ceea ce privește tratat, proces uh, de legislație soft. Bineînțeles, un tratat are nevoie de mulți ani pentru negociere, e nevoie de mai mulți ani pentru anumite state membre din cadrul ONU să accepte acest tratat, să-l ratifice pentru ca acesta să intre în vigoare. Așa că eu cred că nu trebuie să considerăm că cele două procese intră în concurență. UNDP va exista până când vom avea un tratat. Pentru multele state care probabil nu vor ratifica un asemenea tratat, există această altă alternativă. Dacă vedem tratatele pentru drepturile omului, vedem că puține au o dimensiune universală, de fapt unul, o ratificare universală. Pentru cele 28, da, dar nu la nivel global un tratat pentru 140 din 190 de state membre ONU. Cred că există multe semnături în ceea ce privește Convenția pentru Drepturile Copilului. Există tratate obligatorii importante în acest context, în ceea ce privește drepturile sociale și economice, de exemplu, unde organismul care monitorizează punerea în aplicare a adoptat un comentariu general săptămâna la anul trecut în ceea ce privește drepturile omului și mediul de afaceri. Există și recomandările Consiliului Europei un, pe care toate statele membre le-au adoptat în Consiliul Europei, au sprijinit uh, organizațiile ONU și ceea ce mai apare. E legislație soft, însă vedem că apar și aceste standarde care merg mai departe de nivelul declarativ din contextul european. Uh, realitatea pe teren. Cred că e sănătos să existe un mediu competitiv și cred că putem cu toții să constatăm că între companiile care um, declară multe, există foarte multe companii care se comportă bine, încearcă să facă lucruri. V-am dat exemple mai târziu cu o companie care are un mecanism de plângere interesant în funcțiune. Și apoi, cât despre analiză, studii, care e situația pe teren, ce instrumente funcționează. Vă spuneam ceva mai devreme despre un studiu care este acum realizat în Agenția noastră pentru Drepturile Fundamentale, șase incidente din statele membre pe care le analizăm pentru a vedea care sunt problemele pe teren. Și vă vom da rezultatele mai târziu în acest an. Vă mulțumesc foarte mult! Încă ceva legat de corupție. E un lucru de care suntem foarte conștienți. Eu lucrez cu Nigeria și cred că știți că în acest moment există un mare caz de corupție care are loc. Sunt două companii europene de, de, de, de, o companii petroliere E un lucru care țintește exact lucrurile cele mai importante din industria petrolului, însă corupția nu e principala problemă. Aceste companii au o putere foarte mare. Pot să plătească foarte multe, de exemplu, oficialii locali să se deplaseze la să se deplaseze pe teren. E greu pentru autoritățile locale. Ele se află într-o poziție foarte dificilă, că trebuie să se bazeze pe asemenea companii pentru a asigura transportul sau alte elemente care sunt importante pentru ei ca să își desfășoare munca. Cred că e un aspect al puterii și cum se transferă aceasta în capacitatea comunităților de a avea acces la justiție. Vorbeați despre o întrebare, sprijin din partea Comisiei pentru acest caz. Nu există un sprijin direct pentru cazul Ikebiri, însă există sprijin pentru organizații cum ar fi Friends of the Earth din partea Comisiei. Acest sprijin există și e important. E important pentru noi și pentru alte ONG-uri ca să putem să venim cu aceste cazuri în fața Parlamentului European. Mm, sprijinul din... Mm, dacă n-ar exista acest sprijin al Comisiei, ar fi mai greu pentru societatea civilă să discute asemenea cazuri cu Parlamentul European, cu Comisia. Mulțumim, le mulțumim uh, invitaților noștri. Am avut un interval de oră și jumătate în care am avut această dezbatere foarte interesantă și importantă pentru Parlamentul European, bineînțeles. Bineînțeles că trebuie să ne consolidăm angajamentele luate. Trebuie să ne asigurăm că aceste standarde vor deveni obligatorii și mă refer la, și la directiva privind răspunderea societăților. Trebuie să ne asumăm responsabilitatea și noi cei din Parlamentul European. Vă mulțumesc tuturor și o zi bună. Vom face o pauză de câteva minute acum, pentru că apoi vom trece la următoarea discuție legată de Belarus. Yes, I Thank you. Bene. E... Questo punto che Acest punct pe care îl prezentăm acum se referă la Belarus și este organizat împreună cu Asociația Parlamentului European pentru relațiile cu Belarus. Bogdan Dorieschi este președintele acesteia, se afla la dreapta mea, eu urez bun venit. Prin această discuție vom încerca să unim două elemente. În primul rând vom asista la prezentarea unui studiu care a fost solicitat anul trecut de Comisia DROA și care prezintă o analiză referitor la drepturile omului în Belarus și analizează răspunsul Uniunii Europene între 2016-2018. În al doilea rând, îi vom da cuvântul lui Andrei Butnes, președintele Asociației Ziariștilor din Belarus, care vor completa discuția noastră referitoare la libertatea mass media, concentrându-se asupra legislației care a fost modificată recent. Prin urmare, cred că discuția noastră este importantă. Înainte de a începe, trebuie să vă comunic că este prevăzută și interpretarea în limba rusă pe canalul 25 pentru aceia care au nevoie. Și înainte de a începe, aș dori să-i dau cuvântul președintele Zelensky. Vă rog. Zacznę od podziękowań dla pana przewodniczącego. Permiteți-mi înainte de toate să mulțumesc uh, domnului președinte pentru că adevărul este că nu adesea apare subiectul uh, Belarus uh, printre subiectele noastre de discuție. Și la urma urmei vorbim despre drepturi, despre lucruri extrem de importante, drepturile omului, libertatea presei și funcționarea societății civile în general cunosc raportul, confirmă acest lucru și trebuie să spun că observațiile și uh, părerile exprimate în raport sunt aprobate întru totul de delegația Belarus. Da, poate unele detalii sau unele prognoze nu se bucură de întregul nostru asentiment, însă, în mare, răspunsul este da. În primul rând, pedepsa capitală este încă în vigoare în Republica Bel Belarus și uh, încă este folosită. Președintele Lukashenko o justifică acest fapt, spunând că societatea din Republica Belarusă, spri Belarus sprijină pedepsa cu moartea. Știm că există un moratoriu în privința că un moratoriu în privința pedepsei uh, capitale este la latitudinea președintelui Lukashenko. Am observat uh, situația din Belarus și am putut vedea că uh, aruncarea în închisoare sau alte căi de atac dure la adresa membrilor opoziției uh, Uh, sunt întreprinse ceva mai rar acum și nu la fel de riguros ca în trecut, însă, pe de altă parte, uh, pedepsele cu închisoarea cu sentință redusă, retragerea permisului de circulație, amenziile aplicate, toate aceste măsuri sunt uh, luate mult mai des decât înainte. În ceea ce privește comunicarea cu mă rog, mijloacele de comunicare nu stau foarte bine. Numărul acestora au, a crescut și numărul subiectelor a crescut, însă chestiunile cele mai importante din raport practic nu transpun în niciun element uh, concret uh, elemente pentru societatea civilă. drepturile electorale nu sunt puse în aplicare și nu pot fi exercitate. Toate recomandările făcute de organizațiile internaționale au fost trecute cu vederea de către autoritățile bieloruse. Țin să mulțumesc uh, domnului președinte pentru înscrierea acestui subiect astăzi. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Eu urez bun venit uh, doamnei Giselle Bosch de la Universitatea Maastricht și doamnei profesoara Rena Nena de la Universitatea Emilio din Portugalia. Aștept cu mare interes să ascult concluziile și recomandările lor deosebite de complete adresate Uniunii Europene, îndeosebi Parlamentului. Aveți 10 minute la dispoziție, vă rog. Um, uh, Vă mulțumesc. Ne face o mare onoare să putem să ne adresăm Parlamentului European astăzi pe chestiunea drepturilor omului în Belarus din 2016 încoace. S-ar putea spune că s-au înregistrat unele îmbunătățiri în ceea ce privește contextul politic din 2016 încoace, dar din păcate situația politică nu s-a schimbat radical. Încălcările uh, drepturile omului reprezintă în continuare o uh, practică extrem de răspândită, situația nu s-a îmbunătățit, ba din potrivă, este adoptată o legislație din ce în ce mai restrictivă, cum ar fi amendamentele la legea uh, presei naționale și fel și fel de obstrucționări la adresa activității ziariștilor. După eliberarea a șase prizonieri politici în 2015, au fost uh, um, speranțe mari în privința situației din această țară, însă, din păcate, acestora nu li s-a răspuns și cu realitate. Mihail Jamciujni și Dimitri Palienka au fost uh, aruncați în închisoare și problema nu este doar uh, îndemnițarea acestora, ci și hărțuirea acestora, precum și condițiile de detenție extrem de uh, grele. Li s-a refuzat accesul la uh, îngrijiri de sănătate, spre exemplu, și luarea de contact cu familia. This, uh, after being released... Uh, După eliberarea acestora, din păcate, um, foștii prizonieri politici nu își recapătă drepturile civice, cu alte cuvinte, sunt uh, pe marja societății. Uh, alături de uh, drepturile tuturor activiștilor sunt uh, extrem de mult puse în pericol. Precum am spus, situația s-a înrăutățit din 2016 încoace. În uh, primăvara lui 2015 de atunci încoace 900 de persoane au fost uh, uh, hărțuite și mai mult de și aproape 200 au fost uh, au făcut uh, obiectul unor acuzații uh, false. Restricțiile sunt din ce în ce mai importante la adresa libertății de exprimare, inclusiv în presa online. În Chiar și în absența acest, unor reprimări de foarte mare amploare la adresa activiștilor sau jur, jurnaliștilor, totuși trebuie spus că există o serie de măsuri întreprinse de putere pentru a închide gura acestor persoane. Este vorba despre amenzi uh, ridicate, uh, îngrădirea Um, drepturilor acestora și familiilor lor. Uh, problema este și cu acreditarea ziariștilor care lucrează pentru trusturi de presă străine sau companii de presă străine. Cu alte cuvinte, toți uh, jurnaliștii care uh, lucrează cu presa străină au de suferit, mai ales uh, Belsat. Numai puțin de o mie de astfel de incidente s-au uh, înregistrat în anul 2017, inclusiv aruncarea în spatele gratilor a unor ziariști uh, freelance. Și s-ar părea că cel mai mult au de suferit cei din presa online. Apoi, blocarea accesului la anumite uh, site-uri web critice, cu voce critică, uh, blocarea accesului la internet mobil pentru a împiedica uh, anumiți reporteri să transmită de la fața locului. Apoi, uh, activismul legat de drepturile omului, precum și apartenența la asociații uh, neînregistrate, uh, au fost aruncate în afara procesului politic și asta în baza articolului 193 alineat 1 Precum s-a spus, pedeapsa capitală există în continuare în Belarus, uh, numărul execuțiilor a crescut și ...2013 din 2016 încoace. și problema este că nu s-au întreprins niciun fel de pași către un moratoriu împotriva pedepsei capitale. Și există un refuz de a coopera cu raportorul special ONU. Îi voi da uh, cuvântul colegei mele. On the EU's policy actions in it really... Vorbim de inițiativele de politică legate de Belarus din 2016. În raportul nostru am scos în evidență faptul că Politicile Uniunii Europene au dat dovadă de continuitate, de valori uh, sprijinite în continuare în relația cu Belarus și am văzut de asemenea un accent nou plasat asupra rezistenței statului și societății. Deci Uniunea Europeană a adoptat un nou unghi concentrându-se asupra rezistenței statului față de acest regim autoritar. Credem, uh, de asemenea, că e important uh, să descriem um, acest aspect în raportul nostru. În ceea ce privește viitoarele inițiative ale Uniunii, noi uh, detaliem acestea în raportul nostru, dar scoatem în evidență faptul că negocierea pentru uh, facilitarea vizelor și acordurile de admisie, cât și dialogul referitor la comerț și tarifele vamale sunt dialoguri uh, care durează de ceva vreme, nu se concentrează neapărat pe drepturile omului, de altfel am constatat că el s-au detașat tot mai mult de drepturile omului. Și acest, uh, această foaie de parcurs informal referitor la uh, implicarea în aspecte critice, e greu să găsim informații de fapt în acest sens, dar aici accentul se pune pe asistența financiară, sporirea acestea, sporirea punctelor de contact politice, deschiderea finanțării BEI, aspecte oficiale de investiții și comerț, însă drepturile omului sunt uh, cam lăsate deoparte. Există firește dialogul pentru drepturile omului din Iulie 2015, activiștii societății civile și pentru drepturile omului salută acest dialog, dar scot în evidență că mult prea adesea sunt implicate doar acele societăți, ale, acele organizații ale societății civile pe care le acceptă guvernul. Nu se traduc însă în măsuri concrete. Guvernul din Belarus promite în continuare că își va asuma angajamentele și cele luate în temel protocolelor ONU, însă în practică nu există nicio dovadă concretă. Să privim cum stau lucrurile cu Euronest și uh, Forumul Societății Civile. Am constatat că acestea sunt cele două instituții care acordă cea mai mare intenție, cea mai mare atenție drepturilor uh, omului. De altfel și Azerbaijanul a participat uh, la această organizație, însă aici uh, am identificat uh, criterii destul de stricte când vine vorba de aderarea acelor deputați din Belarus care în continuare a căror prezență este în continuare exclusă. Prezența lor este foarte necesară pentru că în acest fel pot uh, crea legături importante când vine vorba de parteneriatul estic, nu am fost consultați, vorbim de măsuri care există în continuare. Nu vreau să intru în prea multe amănunte, dar este important să înțelegeți și faptul că CEJ a pronunțat o serie de decizii, inclusiv măsuri restrictive referitoare la oligarhii din Belarus. Vorbind de măsurile restrictive, trebuie să ținem cont și faptul că uh, deciziile CEJ nu erau cunoscute anterior. În ce privește asistența financiară, este un subiect delicat. Aici credem că trebuie să discutăm uh, despre faptul că e greu să disociem aspectele de drepturile omului și drepturi sociale în cadrul instrumentului de vecinătate european. Acesta, din urmă, și-a văzut finanțarea majorată, însă aceasta a fost țintită înspre migrația nereglementată, înspre dreptate, justiție, egalitatea de gen, un studiu realizat de Universitatea Belarusă în exil, cea de la Vilnius. În ce privește drepturile omului, există discrepanțe față de ce raportează Comisia Europeană și informațiile pe care le găsim în alte baze de date, s-a vorbit aici de 7 milioane alocate pentru democrație și drepturile omului în cadrul acestui instrument de vecinătate. Putem încheia cu recomandările. Putem discuta și la sesiunea de întrebări și răspunsuri dacă vreți. Considerăm că este important ca Parlamentul să se asigură că protecția drepturilor omului este este, capătă o dimensiune centrală în relațiile UE-Belarus. Credem că această abordare decuplată nu e neapărat cea mai bună soluție înainte și că Uniunea Europeană ar putea în acest fel să introducă mai multe condiționalități legate de drepturile omului în relația cu Belarus constatăm că nu există o capacitate suficientă pe teren când vine vorba de monitorizarea drepturilor omului, trebuie să se pună mai multă, mai mult accent pe aplicarea efectivă a drepturilor uh, omului uh, de Belarus mai degrabă decât uh, angajamentele asumate. Evident, teoria e una și practica e cu totul altceva. E important de asemenea să se dispună de expertiza adecvată când vine vorba de elaborarea proiectelor necesare. S-au înregistrat progrese când vine vorba de îmbunătățirea instrumentelor pentru promovarea drepturilor omului, vorbim aici de finanțare directă, putem intra în amănunte ulterior dacă doriți. Și în cele din urmă, Comisia a venit cu o propunere referitor la instrumentul pentru dezvoltarea vecinătății și cooperare internațională și vedem că Aici instrumentul uh, pentru democrație și uh, drepturile omului a fost inclus, e un lucru foarte bun, însă Parlamentul European trebuie să fie atent la o serie de aspecte suplimentare, precum acele programe pentru drepturile omului și cele pentru sprijinul societății civile care se încadrează în uh, linii tematice diferite. E important pentru Uniunea Europeană să se gândească ce tip de societate civilă dorește să sprijine, dacă e o societate civilă virtuală creată doar pentru punerea în aplicare a proiectelor sau e o societate civilă menită să asume funcții guvernamentale. Este o evoluție, evoluție care ne, îngrijorare, ne îngrijorează. De asemenea, credem că Încadrarea pe o poziție centrală a drepturilor omului în programele regionale este o inițiativă importantă și pe care ar trebui să o discutăm din punct de vedere critic. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, mulțumesc foarte mult! În uh, tabelul de ansamblu al drepturilor omului, subiectul libertății de expresie în uh, mass media reprezintă este în continuare o provocare în Belarus. În plus, acest lucru a reieșit în rezoluția Parlamentului European referitor la Belarus, că rezoluția adoptată în 1 aprilie acestui an. Parlamentul a sprijinit angajamentul uh, crucial al Uniunii Europene față de Belarus, reamintind că trebuie să se supună unor condiții legate de măsuri concrete de democratizare și respectarea fundamentală a drepturilor omului. Rezoluția noastră a făcut, a cerut autorităților din Belarus să elimine de îndată, fără obiecții, obstacolele în uh, ce privește accesul la paginile de internet care conțin informații relevante, să nu continue cu modificarea legii referitor la mass media, care, dacă ar fi aprobată, ar uh, avea repercursiuni uh, grave și să elimine obstacole din calea acelor activiști care luptă pentru exercitarea libertății de expresie. După cum vă reaminteam la început, avem alături de noi eh, experți importanți care ne vor prezenta punctul lor de vedere și ne vor eh, prezenta cum stau lucrurile pe teren în Belarus. Am spus că este președintele Asociației Jurnaliștilor din Belarus, Zărlan și am să le dau cuvântul reprezentanților acestei uh, organizații, să vedem, uh, hotărăți-vă voi cine intervine, vă rog. Добрый день, спасибо за возможность выступить. Vă mulțumesc, vă mulțumesc că ne-ați invitat astăzi aici și că putem să vorbim în Parlamentul European de câteva zile am venit noi aici și în acest interval au existat deja niște cazuri care ne arată că independența jurnaliștilor e pusă în pericol. La data de 14 iunie, la 8 dimineața, mi s-a dus la cunoștință că în uh, locuința unui uh, președinte a unei agenții de știri importante a avut loc o percheziție. S-a spus că nu ar fi fost um, respectate dispozițiile legate de aspectele financiare. Ce înseamnă acest lucru? Că s-a făcut o evaziune fiscală? a fost uh, acuzat un activist al drepturilor omului. Aceste lucruri se întâmplă și pentru activiști în cazul drepturilor omului și pentru diferitele asociații media. Toți au fost informați că vor fi urmăriți juridic și acum am mai aflat și că în procesul legislativ există acum acest atac asupra mass media. Legile mass media în Belarus sunt cele mai uh, sunt cele mai aspre din toată regiunea. Guvernul are control asupra tuturor lucrurilor care sunt transmise. Nu există presă independentă. Singurul domeniu în care există puțină libertate de expresie e internetul, însă acum și acesta urmează a fi controlat. Există o îngrădire a resurselor de pe internet, dar și a activității blogărilor. Aceștia sunt tot mai uh, limitați în libertatea lor de exprimare. Există un articol prin care se spune că este interzis uh, informarea atunci când e vorba de informații interzise de la bun început. E foarte clar că jurnaliștii, jurnaliștii independenți sunt persecutați. Nu mai primesc acreditări. Și apoi mai există și media străină. Din păcate, și aici tendințele existente în stat duc la îngrijorări. Au existat mulți uh, jurnaliști liberali care au fost tot mai amenințați cu diferite pedepse. În 2017 a existat o întreagă serie de astfel de jurnaliști și până astăzi avem 15 cazuri cercetate penal în cazul jurnaliștilor. Lucrurile sunt tot mai dificile pentru noi. Și trebuie să spun că totul se întâmplă în ca, pe lângă acest dialog care există între Belarus și Uniunea Europeană. Din păcate, nu se fac niciun fel de progrese. Țin să le mulțumesc acelora care ne-au ajutat, au făcut anghete și vreau să îi rog să fie atenți la ce se întâmplă cu dialogul, la toate discuțiile la toate nivelurile cu Belarusul, întotdeauna să fie introdus și acest subiect al drepturilor omului. E nevoie de activiști pentru drepturile omului, cei care lucrează în media, în organizații politice pentru că vedem că există o tendință tot mai clară în discuțiile cu autoritățile din Belarus că aceștia încearcă să acționeze tot mai precaut față de acești oameni. Însă, din păcate, nu există niciun fel de progrese în ceea ce privește și pedeapsa capitală și interzicerea la libertății de adunare. Toate acestea ne arată foarte clar situația din țară. Vă mulțumesc încă o dată că ne-ați permis să venim astăzi alături de dumneavoastră. Bună ziua! Permiteți-mi să mă alătur lui Andrei în a vă mulțumi pentru ocazia oferită de a vă vorbi astăzi despre țara noastră, Belarus, și despre schimbările din aceasta. Dacă să știți că mi-aduc uh, foarte bine aminte de fel și fel de povești de acum 10 ani. În 2004, Asociația Jurnaliștilor din Belarus a câștigat uh, premiul Saharov decernat de Parlamentul European. La vremea aceea, uh, Belarusul era o țară izolată de Europa. Fuseserăm integrați cu forța în Rusia, S-a impus în acea perioadă o serie de stereotipe, stereotipuri, iar mentalitatea cetățenilor uh, bieloruși uh, trebuia să facă față unei, unui atac nemaipomenit din partea mașinii de propagandă a guvernului. Astăzi situația s-a schimbat. Belarusul nu mai este ultima dictatură din Europa. Nu, este o țară pacificatoare, să spun, o țară care ajută la soluționarea anumitor conflicte regionale. Climatul politic din Republica Belarus este în curs de schimbare. Acum, nu pot spune neapărat că se îmbunătățește cu pași uriași, însă totuși se schimbă și se schimbă în bine. Instituțiile europene ar uh, trebui, din punctul nostru de vedere, să dispună de indicatori care să, le per- să permită uh, monitorizarea schimbărilor uh, din uh, Belarus, dar nu doar din Belarus, ci din uh, multe țări limitrofe. Regimurile devin mai uh, flexibile și această flexibilitate a autorităților uh, îmbracă mai multe forme. Este vorba de participarea la procedura de um, monitorizare, iar guvernul, ca urmare a recomandărilor Națiunilor Unite, a adoptat un plan de îmbunătățire în domeniul drepturilor omului și societății civile. Adesea însă acest plan rămâne cam literă moartă și din păcate nu se transformă în adevărate schimbări. Adevărul este că tendința în uh, materie de presă este una destul de proastă. Și există o serie de vectori pentru această situație. Pe de o parte, guvernul încearcă să îngrădească limitatea pe internet și, pe de altă parte, libertatea de a exercita meseria de jurnalist. Ne preocupă foarte tare soarta colegilor uh, ziariști independenți, a ziariștilor freelance din Belarus, care uh, trebuie să facă față unor atacuri și persecuții din ce în ce mai grave. Țin să mulțumesc Asociației uh, Jurnaliștilor Europeni pentru că ne dau o mână de ajutor foarte importantă într-o apărare a drepturilor jurnaliștilor din Belarus. Aș vrea să mai adaug un element important. Se constată o oarecare deschidere din partea autorităților bieloruse, care participă la seminarii, la mese rotunde, la audieri și de altfel mi se pare că formatul acestor audieri este foarte interesant, pentru că permite să se folosească experiența și expertiza Uh, celor care lucrează de, și studiază de multă vreme Republica Belarus. În fine, trebuie să spun că reprezentanța UE în Belarus are un rol important. Asistăm la crearea uh, unei uh, foi de parcurs pentru cooperarea UE-Belarus. Ori este nevoie de crearea unui forum pentru a asigura dialogul în privința viitorului societății civile din Republica Belarus. Din păcate, guvernul încearcă astăzi să recupereze într-un fel societatea civilă. Este un, o tendință foarte periculoasă. Și apoi, tocmai ce am descoperit, un lucru interesant și anume că în trei ani Belarusul a primit 91,8 miliarde de dolari, milioane de dolari în cadrul ajutorului internațional. În Belarus există un decret în privința utilizării ajutoarelor străine. Acest decret vizează în principal societatea civilă. Decretul limitând destul de drastic posibilitatea de a utiliza aceste ajutoare um, în ceea ce privește acțiunile organizațiilor societății civile care se opun guvernului. Cu alte cuvinte, aceasta împiedică foarte mult accesul organizațiilor societății civile la finanțarea internațională. Cred că trebuie luptat pentru abrogarea acestui decret. Apoi mai avem nevoie de ceva, și anume de monitorizare. Trebuie ca drepturile omului să fie înscrise printre aceste eh, criterii de monitorizare – și este vorba de programe în presă, în um, ceea ce privește apărătorii drepturilor omului și protejarea acestora. Mă alătur celor care au vorbit astăzi despre parteneriatul dintre Uniunea Europeană și Republica Belarus, parteneriat care ar trebui să aibă o, un soclu comun de valori europene. Doar așa putem asigura succesul. Vă mulțumesc! Acum voi da cuvântul Anei Maria Molcotescu din partea descului Belarus. Our latest development. Mulțumesc, vă voi spune care sunt cele mai noi actualizări din Belarus. După cum știți, s-au făcut multe în ultimii ani. După cum știți, Uniunea Europeană vrea să mențină dialogul cu Belarusul care se bazeze pe valori universale, respectul drepturilor omului, democrației și statului de drept. Viitoarea politică se bazează pe concluziile Consiliului din februarie 2015, nu s-a schimbat nimic aici, respectarea drepturilor fundamentale și statului de drept. Mulțumim pentru acest raport și noi recunoaștem situația care nu s-a modificat în cazul drepturilor fundamentale, nu s-a modificat în bine. Din păcate, au acestea au continuat să fie încălcate în mod sistematic. Și delegația europeană de la Minsk și Bruselul uh, evaluează cu atenție, cu atenție ce se întâmplă cu drepturile fundamentale în Belarus. Noi continuăm să le solicităm un acces nerestricționat la media. Așa cum a spus în altul reprezentant, Uniunea Europeană își dorește un viitor democratic și prosper pentru Belarus și cetățenii săi, în beneficiul cetățenilor de acolo. E subliniat rolul important al societății civile și al media. Observăm că există o bunăvoință crescută a autorităților belaruse să Uh, intră în dialog cu UE și instituțiile UE. Vă reamintesc reuniunea de la 30 mai și de la 1 iunie din acest an din Bruxelles a Ministrilor de externe din Belarus cu doamna Mogherini și comisarul Han confirmăm faptul că la ambele reuniuni despre care vă vorbesc am discutat despre drepturile omului, drepturile fundamentale și progresul din Belarus, mai ales în ceea ce privește pedeapsa capitală. Acestea sunt cheia viitoarelor noastre relații. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Eu aș dori să vă adresez două întrebări, dacă îmi permiteți. În primul rând, Dumneavoastră, doamnă Letvina, vorbeați despre faptul că acum ceva timp doar Rusia își aduce aportul în domeniul media sprijinea Belarusul. Între timp, lucrurile s-au schimbat. Eu aș vrea să înțeleg lucrurile care s-au modificat. S-au modificat doar pentru că președintele Belarusului a înțeles că ar fi o idee bună să existe un bun echilibru și să nu fie sufocat statul de Marea Rusie imperială, de aceea s-a întâmplat așa? Sau își dorește într-adevăr să existe schimbări? În studiu observăm că situația este într-adevăr una dificilă. Așa că ar fi important să știm care este părerea dumneavoastră. Și apoi, în al doilea rând, ce fel de sfaturi ați da instituțiilor europene și statelor membre? Influența pe care poate să o aibă Uniunea Europeană pentru niște evoluții pozitive în Belarus? Și aș mai avea o întrebare pentru doamnele care ne-au prezentat studiul în legătură cu instrumentele financiare pentru anii următori. În instrumentele financiare există două poziții contrare. În primul rând, un, un, cei care își doresc un instrument financiar flexibil și cei care consideră că ar fi bine să existe două instrumente financiare, cele despre care ne vorbeați, un instrument pentru drepturile omului pe de o parte și apoi uh, un alt instrument prin care să poată să fie finanțate proiectele. Așa cum ne-ați spus, ce se poate finanța ceea ce există pe hârtie? Aici aș dori să aflu care sunt părerile dumneavoastră, vă rog. <clears throat> Panie Przewodniczący, właśnie też chciałbym pokontynuować na pańskie pytania Vă mulțumesc, domnule președinte. Da, o întrebare de follow-up Eficiența diferitelor instrumente pentru sprijinirea democrației și drepturilor omului în imediata noastră vecinătate. Despre aceasta este vorba. Cum evaluați dumneavoastră eficiența instrumentelor europene în momentul de față? Și în studiu, în raport, de fapt, Aș vrea să știu care este concluzia. Trebuie să avem așteptări mai mari în privința acestor instrumente? E vorba despre programele de sprijin uh, acordate Republicii Belarus, precum și uh, în privința calendarului. Până la urmă, totul are de a face cu bugetul. Știm foarte bine că aceste instrumente nu sunt foarte flexibile și că uh, Perioada care se scurge între cerere și acordarea de finanțare este foarte îndelungată. Experții dumneavoastră, dumneavoastră sunteți experți la fața locului, aș vrea, așa că aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră în privința mm, acestor instrumente. Ar trebui acestea modificate sau corectate într-un fel? Asta în completarea întrebării domnului Panțerii. Pe de altă parte, există și instrumente nebugetare, mai multe, care provin de la mai multe fundații internaționale. Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră în privința cărui instrument sau cărei fundație care, sau uh, fonduri acordate uh, ar fi cele mai bune care considerați că sunt cele mai eficiente? Ar fi cu parteneriatul cu țările răsăritene. Mi se pare că ar fi foarte important uh, pentru că societatea și presa reprezintă mm, chestiuni extrem de importante. Până la urmă nu este vorba despre sprijinirea unor persoane, ci a unor activiști sau apărători ai drepturilor omului, ci este vorba despre un întreg domeniu, un domeniu foarte amplu ce are nevoie de sprijin. Uh, și o întrebare în privința capitolului 433, sprijinirea democrației. Eu am văzut doar două proiecte care sunt sprijinite prin acest fond în uh, perioada examinată de domniile voastre. Acest lucru se regăsește în raport și când m-am uitat de fapt pe site-ul fundației, am văzut că era vorba de 45 de proiecte descrise drept uh, a fi țintind o paletă foarte amplă și nefiind uh, proiecte foarte țintite. Vă rog să îmi spuneți dacă uh, dumneavoastră, în raportul, în raportul dumneavoastră, v-ați concentrat pe acele proiecte mai ample sau mai restrânse, mai țintite. Pentru că nu descrieți foarte multe proiecte în uh, raportul dumneavoastră. Vă mulțumesc anticipat pentru răspunsuri. Zacznę od odpowiedzi dla pana posła Grzyba. Mulțumesc. Permiteți-mi să încep prin a-i răspunde domnului Grzyb. Înțeleg că um, colegile mele vor răspunde la ultima întrebare. Evaluarea instrumentelor financiare. Cred că această evaluare este clară, simplă și necontroversată. Asistența financiară pentru proiecte specifice a fost utilizată de ceva timp pentru aceste inițiative. Un exemplu ar fi următorul. A existat o condiționalitate propusă de comisie stații fitosanitare, de exemplu, astfel încât să fie mai bine controlată calitatea alimentelor care circulă între granițele UE-Belarus. Acum doi ani, acești bani au fost utilizați și stațiile fitosanitare sunt funcționale. Un alt exemplu e angajamentul de a supraveghea și proteja calitatea aerului de, de contaminare. Belarusul a utilizat fondurile disponibile în acest scop. Cu toate acestea, există anumite fonduri care sunt puse în aplicare mai încet. De exemplu, sistemul Bologna, educația. Aici există întârzieri deosebit de mari, o întârziere de aproape 2 ani. Nu există o sumă mare de bani despre care putem să vorbim, însă totuși. Și în decizie finală legată de punerea în aplicare a sistemului Bologna pentru educație, nu doar primară, secundară, ci și în universități, toate aceste decizii sunt întârziate. Și apoi mai există și fonduri necondiționate. Acest lucru a fost menționat de cei prezenți astăzi aici. Condiționalitatea devine tot mai dificilă. De multe ori, dacă există condiții, acestea pur și simplu nu sunt îndeplinite. Acum sunt ridicate sancțiunile, însă există condiții atașate aici. De exemplu, comercializarea în domeniul textilelor, comerțul cu textile. Acesta se face sub un acord reciproc, așa că am ridicat aceste sancțiuni în acest domeniu care durau de o vreme și credem că a fost corect să acționăm așa cât despre diferitele fonduri bugetare. Din informațiile noastre, nu vă putem spune prea multe legate de eficiență, nu prea știm. Mulțumesc că aveți 5 minute fiecare la dispoziție pentru a răspunde. Începem cu ziariștii, după care dau cuvântul invitatelor noastre. în в своей стране воспитана последних 25 лет, что у нас многовекторная внешняя политика. Eu Eu întotdeauna mi-am apreciat directorul, dar adevărul este că atunci când a vorbit despre integrare fără limite cu Rusia mai devreme, vroiam să fac de fapt doar o constatare pragmatică. E vorba despre punerea la dispoziție de petrol și gaze. Belarusul avea prețuri foarte avantajoase, lucru care a fost hotărător în tot acest proces. Când a ajuns la Lukashenko la putere, încă din prima zi, a, s-a pus problema intensificării sentimentului de nostalgie prosovietică, să spun așa. Și uh, asta este una, unul dintre motivele acestei uh, apropieri nemaipomenite vis-a-vis -vis de Rusia. Uh, Evident, noi avem nevoie de noi tehnologii, de noi piețe și această abordare pragmatică, de fapt, și-a pus amprenta foarte mult pe relațiile dintre uh, țările noastre și, în general, uh, amprenta asupra relațiilor dintre țara mea și țările europene. Și tocmai de aceea acest subiect al drepturilor omului este unul foarte supărător pentru autoritățile bieloruse. Mai mult de atât, Trebuie să vă mărturisesc că mă preocupă foarte tare um, situația de curând. Domnul Machin, um, ministrul de externe, a venit la Bruxelles, a avut un uh, program foarte susținut, cu multe reuniuni, printre care și cu doamna Mogherini, însă la doar la două zile după întâlnirea cu înaltul reprezentant Mogherini, Belarusul a executat doi condamnați la moarte. Eu pur și simplu nu pot înțelege. Deci, cred că de fapt îmi, uh, îmi scapă unele elemente. Sunt convinsă că există forțe care fac uh, tot ce le stă în puteri pentru a împiedica apropierea dintre Academie, dintre Belarus și uh, UE în privința mea, eu aș vrea să vă vorbesc despre propaganda rusă și măsura în care societatea bielorusă este sensibilă la această propagandă. E drept că situația s-a schimbat. Nu ne mai marchează doar uh, chestiunile economice, ci și cele politice. E vorba evident și despre Ucraina. Autoritățile bieloruse sau cel puțin anumite straturi eh, din rândul acestor autorități se gândesc la securitatea informațiilor. E adevărat că cam 60% dintre eh, produsul presei eh, difuzat pe televiziunea națională este de sorgintă rusească. Cam 60% dintre cetățenii bieloruși sprijină poziția rusă în Crimea și consideră că cele ce s-au întâmplat în Crimea nu reprezintă decât un act de justiție. Trebuie ca această situație să se schimbe. Unii dintre reprezentanții autorităților înțeleg acest lucru, dar totuși Rusia Uh, rămâne extrem de apropiată de Republica Belarus. Avem programe comune în domeniul securității informației, deci uh, situația este extrem de complexă. Vă mulțumesc. Grație. Prego. Mulțumesc, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Înainte să începem, Aș dori să spun următoarele. Eficiența instrumentelor financiare e, bineînțeles, o chestiune interesantă de discutat și da, aveți toată dreptatea să puneți asemenea întrebări, însă e doar o parte a poveștii și nu putem evalua eficiența separat de contextul politic. De aceea a fost important pentru noi să avem acest context foarte extins a cele ce se întâmplă. Chiar dacă am crește eficiența acestor instrumente financiare cu 100%, tot am avea un context dificil în care să funcționăm și multe chestiuni politice ar intra aici. nu am ajunge într-un punct în care nu s-ar mai putea îmbunătăți eficiența, însă în continuare ar trebui să ne gândim la faptul că există o limitare a eficienței din contextul politic. E un lucru foarte important la care să ne gândim. Mulțumesc! Okay, maybe <clears throat> very quickly. Mulțumesc foarte rapid pe aceste întrebări atât de importante. În primul rând, separarea instrumentelor. Comisia propune o fuzionare a lor într-un singur instrument. Întrebarea e următoarea. Din ce a fost în propunerea comisiei pe conținut? Au preluat elementele bune, elementele care funcționează în instrumentul european pentru democrație și drepturile omului, protecția justiției, independența consimțământului guvernamental foarte importantă și flexibilitate în ceea ce privește statutul legal al organizațiilor societății civile. Toate acestea sunt preluate în noua propunere, așa că ne punem următoarea întrebare. Ce se va întâmpla în practică dacă armonizăm instrumentele? Atunci, ce mai rămâne din acestea, din cel pentru democrație și drepturile omului și care e coordonarea? Pentru că există diferite departamentele Comisiei care trebuie să conlucreze lucreze, câtă expertiză există în ceea ce privește instrumentul pentru democrație și drepturile omului, ce se preia de aici. Și cred că în acest uh, moment ce ar fi pentru menținerea separată a instrumentelor e că există această expertiză internă, există oameni care se ocupă de acest subiect de mult timp, e un lucru bun și și pe teren există oameni care încearcă să vadă ce putem să facem, cum putem să facem ca acest instrument să fie mai flexibil. Vedem că funcționează, însă problema se regăsește găsește și pe teren. Mulți activiști în drepturile omului, cei cu care am vorbit, noi nu cunosc existența acestui instrument, au suspiciuni legate de el, dar pentru toate e nevoie și de timp. Problema e că aceste instrumente sunt mici, instrumente sau mecanisme, cum ar fi instrumentul pentru democrație și drepturile omului, care a fost dezvoltat în etape. Un lucru bun, dar acum să modificăm din nou totul, să o luăm de la zero. Cred că nu ar fi o situație atât de bună. Cât despre ce se poate îmbunătăți, Există multe chestiuni și nu vreau să le repet pe toate și când vorbim despre punerea în aplicare dificilă, tot ce ține de uh, hârtii și așa mai departe, toate sunt greu de modificat. Expertiza. Vedem în tot, tot timpul că există consultanță, agenții de consultanță din statele membre contactate care iau decizii, iau decizii despre cine va primi ce fel de proiect în Belarus. De multe ori, aceste consultanțe nu au experți, nu au expertiza de care e nevoie uh, și primim uh, diferite întrebări în ultimul moment din Italia, de la agenții de care nu am auzit niciodată. Puteți să ne dați uh, informații legate de Belarus până mâine. Ni se întâmplă foarte des, așa că ne gândim că poate ar trebui să existe o bază de date cu experți care ar putea să ajute, o bază de date stabilită de Parlament, astfel încât să ne asigurăm că există mai multă expertiză și pe teren. Uniunea Europeană să investească mai mulți bani pentru a se asigura că există expertiză pe teren pentru supraveghere și există deja tehnici eficiente, dar ar putea să fie și mai multe pentru crearea de capacități, nu pentru absorție de proiecte și finanțare europeană, ci capacități pentru supraveghere și evaluarea dezvoltărilor în domeniul drepturilor omului. Ar fi o îmbunătățire cât uh, despre instrumentul pentru democrație al Uniunii Europene. Ceea ce ați spus este corect. Ce încercăm noi să facem? Încercăm să identificăm proiectele, cât există. Avem informații contradictorii în ceea ce privește acest fond pentru democrație. Uh, Bun, apoi am încercat să vedem câte proiecte sunt finanțate, care sunt finanțate doar pe hârtie, nu am primit informații în plus și alte proiecte pe care le-am identificat din raport. Există și intermediari. Uh, existau mai multe etape până la utilizatorul final. Și apoi asistența directă, aceste proiecte pe care le-am identificat noi uh, am încercat să identificăm proiectele care există într-adevăr, proiectele în care nu există intermediari, intermediari și care sunt finanțate în mod direct. Informațiile contradictorii nu ne-au ajutat. Și cred că îi puteți întreba și cei, pe cei care se ocupă de acest fond și, și în alte domenii, fondurile trans, europene să fie mai transparente, pentru că există aceste, aceste Uh, diferențe în informații. Grație, grație, grație. Mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult. Îi mulțumesc președintelui Zodrevski care ne-a ajutat să organizăm această reuniune comună. Mulțumesc de asemenea, în mod deosebit, președintele Asociației de Presă din Belarus. Le mulțumesc pentru prezența reprezentanților acestei asociații și de asemenea, prin prezența lor dorim uh, să ne manifestăm angajamentul nostru față de lupta pentru libertatea de expresie și drepturile fundamentale în uh, această țară. Încheiem aici și vom trece la următorul punct. Vă mulțumesc tuturor!